Thank you very much uh, for being quiet. Vă mulțumesc uh, pentru liniștea dumneavoastră și pentru efortul de a vă așeza cât mai repede. Avem foarte multe de făcut în dimineața aceasta. Vă rog să vă așezați în liniște și să ne începem lucrările. This is Dear colleagues, please take a seat. Dragi colegi, vă rog să luați loc. I think I will start by, by să începem. Which is the adoption of mai cu primul punct, adoptarea proiectului de ordine de zi. Vă rugăm să-l adoptăm. Mulțumesc. Acum, comunicările. Reuniunea din această după amiază va începe la ora 2 într-o sală diferită. ASP 5G3. Acum, adoptarea procesului verbal de la reuniunea din februarie. V-au fost distribuite aceste documente. Dacă nu aveți obiecții și văd că nu e cazul, Haideți să uh, aprobăm acest proces verbal. Acum am câteva comunicări. Reza, uh, rezultatul votei prin procedură înscris la chestiunile B. Petiția 1124 rămâne deschisă, petiția 2, 188, 215, 260, 290, 376 vor fi închise, petițiile 186, 349, 0202 rămân deschise și, și petiția 7, respectiv 270, vor rămâne deschise. Petițiile 11, 39 și 219 rămân deschise și sunt programate pentru dezbatere. Și acum, partea mai distractivă a comunicărilor. Ascultați-mă cu mare atenție, deoarece eu găzduiesc un cocktail pentru membrii Comisiei PETI și pentru prieteni pentru a marca sfârșitul acestui mandat pe data de 10 aprilie la 6.30 seara. Vă vom transmite detaliile în curând. Deci vă rog să vă notați această dată, 10 aprilie la 6.30 seara. Vom invita, bineînțeles, prieteni, foști președinți de comisie și așa mai departe. Sper să avem uh, uh, o întâlnire plăcută, un eveniment plăcut. Deci la diverse nu ni s-a cerut nimic. Acum putem să trecem la vot. Aveți cartelele de vot? Foarte bine. Primul vot. Moțiunea scurtă pentru o rezoluție cu privire la gestionarea deșeurilor. Începem cu referirile 17. E pe două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri. Acum, trimiterea 18 și aici e vot pe porți. Verificăm a doua parte. Haideți să deschidem votul pentru a verifica. A votat toată lumea? Acum închidem votul. not working. It is working. We need to repeat the vote. There was something wrong with the... Trebuie să repetăm votul, ceva nu a funcționat cu aparatul. Haideți să verificăm. Cel de-al doilea vot uh, separat la trimiterea 18. Referirea 17. Nu a votat toată lumea. Close it. Închidem votul. Se adoptă. Trecem la referirea 18. Tot vot pe părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votul final la proiectul de rezoluție pentru, împotrivă, abțineri, Votăm prin vot electronic, mă scuzați, deschidem votul. Vote is now. S-a închis votul. Se adoptă. Foarte bine, vă mulțumesc. Trecem acum raportul de misiune și recomandările în urma vizitei de inspecție care a avut loc în Parcul Național Doniana în septembrie anul trecut. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 2. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 5. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6. Pentru, împotrivă, abține, respins. 7. Pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, nu mi-a arătat clar, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. Haideți să deschidem votul pentru verificare. S-a închis votul. Ah, respins. Bine, am făcut că am verificat. Cea de-a doua parte. Tot vot pe părți. Pentru. Împotrivă. Respins. Acum trecem la 8. 3 părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Pentru, împotriva, abțineri, respins. A treia parte. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 9 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 10 pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 12, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 16. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotriva, abțineri, verificăm prin vot electronic. Deschidem votul la amendamentul 17. The vote is still open. Verificăm de prin vot electronic. Amendamentul 17 s-a închis votul se adoptă. Compromisul 2. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20. Prima parte. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 21. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 22. Pentru, împotriva, abțineri, respins. 23. Pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 3. Vreți să verificăm? Amendamentul 23. Deschidem verificările la 23. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, respins.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 Verificăm prin vot electronic. Deschidem votul. Cea de-a patra parte la amendamentul 26. S-a închis votul. Se respinge amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 28 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm prin vot electronic 28. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă diferența de un vot. Amendamentul de compromis 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32. A, 31. Verificăm prin vot electronic. Închidem votul. Respins. Trecem la amendamentul 32. Mai multe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cea de-a treia parte pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Amendamentul de compromis 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. O, a, verificăm. And the vote is closed. And it... S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul compromis 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul compromis 7. Pentru, împotrivă, verificăm prin vot electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la 36 pentru, împotriva, abțineri, respins. 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 38 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 30 Vreți să verificăm 39? Bine. Verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul la amendamentul 38. A închis votul și este respins. Urmează amendamentul 39. Pentru, împotrivă, abține, respins. 40. Pentru, împotrivă, abține, respins. 41. Pentru, împotrivă, abține, respins. 43. Pentru, împotrivă, abține, respins. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Cea de-a doua parte, pentru, împotrivă, Abțineri? Respinsă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, 53 se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 58 pentru, împotrivă, se adoptă. Și acum votul asupra întregului document. Votăm prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și raportul se adoptă. Foarte bine, vă mulțumesc foarte mult. Now we go to... Do we have... Și acum that would like to leave the room now after the, after the vote. Aceia dintre dumneavoastră care vor să părăsească sala uh, sunt chiar invitați să o facă. Mă bucur să invit acum petiționarul 6, de petiției 671 din 2018 privind implementarea unor măsuri de descurajare a conducerii sub influența alcoolului și a drogurilor Uh, dau cuvântul petentului GFG timp de 5 minute. Aveți cuvântul. Ay, muchas, muchas gracias y buenos días. Eh, muchas gracias al Parlamento Europeo por acogernos hoy en esta comisión. The alcohol detection system will measure si the alcohol in a driver's blood in less than a second. If it is above 0.08, the legal limit in all 50 states, the vehicle won't move.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 Eh, muchas gracias, señora presidenta. Espero me conceda... Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru bunăvoința de a-mi acorda 5 minute. Vă mulțumeam, eh, dumneavoastră, Parlamentul European, pentru faptul că astăzi ne-ați primit în Comisia de Petiții. Îi mulțumesc eh, doamnei Rosa Estaras și echipei sale. Sunt Jose Fernandez, sunt aici în numele familiei Paulei, Vanesei, a lui Ivan, a lui Dani, familia Anei, toți cei care mă însoțesc astăzi aici. În numele lor vă transmit mulțumiri. Fernandez, pero no vengo... Vă spuneam că mă numesc Jose Fernandez, dar nu vin aici pentru a vorbi despre mine în numele meu, ci vin să vorbesc în numele Paulei, o fetiță de 15 ani, dar și în numele lui Ivan, tot de 15 ani, și în numele Vanesei, o femeie extraordinară de 33 de ani. Vreau să vorbesc și despre Ana, o altă doamnă de 36 de ani, și despre Daniel, un uh, ciclist de 34 de ani. Toți aceștia ar trebui să fie aici pentru a vorbi în fața dumneavoastră, dar nu pot să o facă pentru că cu toții au decedat. Cinci persoane care au murit uh, pentru că s-au întâlnit în viața lor, din nefericire, cu un șofer care conducea mașina sub influența alcoolului și au avut nenorocul să se întâlnească cu acea persoană irresponsabilă care conducea sub efectul alcoolului și care, din păcate, i-a lăsat fără viață. Dar ei nu sunt singuri. Direcția Generală pentru Trafic din Spania a identifică 437 de șoferi care se află în această situație zilnic. Între 40% și 60% din accidentele mortale de trafic sunt uh, cauzate în principal de alcool. Suntem familii care au trebuit să facă față acestor probleme și am încercat să luptăm pentru a salva vieți omenești. Încercăm să luptăm tocmai pentru că acest lucru să nu se repete. Noi, ca și familie, aveam opțiunea să rămânem acasă și să-i plângem pe ai noștri. Însă am hotărât să nu o facem, ci să luptăm și pentru aceasta am făcut două acțiuni. În primul rând, am strâns semnături pe o platformă pentru a năspri sentințele și pedepsele pentru acei șoferi responsabili care conduc sub influența alcoolului, pentru că, într-adevăr, pentru ei era foarte ieftin să omoare pe cineva sub influența alcoolului. 300.000 de, de semnături pe care le-am trimis Parlamentului Spaniol și am reușit să năsprim pedepsele pentru astfel de delicte. Ținem cont că un accident de trafic se poate întâmpla oricui. Nimeni nu e scutit de așa ceva. Nimeni din cei de aici prezenți însă noi dorim să facem o diferențiere față de șoferii care conduc sub influența alcoolului sau a drogurilor și care conduc uh, uh, și beau înainte știind că trebuie să ia după aia mașina și aceștia ar trebui să-și asume responsabilitatea de a nu bea. Tocmai de aceea am ajuns la cea de-a doua acțiune care ne-a adus astăzi la Parlamentul European pentru a lupta împotriva acestor irresponsabili. Dorim ca Parlamentul European pentru că uh, Ați uh, văzut, am avut un film înainte, așa că v-aș ruga să mă acordați încă două minute în plus. Mulțumesc. Cerem deci Parlamentului European să Președinte, îmi pare rău, dar nu veți avea două minute. Uh, veți vorbi după aceea, dar înainte vom asculta comisia, vom avea o dezbatere și la sfârșit vă voi da din nou cuvântul. Sunteți de acord așa? doamna președintă, dacă îmi permiteți. Filmul uh, care a durat două minute, uh, practic nu se încadra în cele cinci minute pe care le programasem eu pentru vorbit. Da, dar avem foarte multe de făcut astăzi, uh, așa că vă rog foarte, foarte rapid, într-un minut, să faceți tot ce vroia să faceți înainte. Mulțumesc, doamna președintă. S-au investit foarte mulți bani pentru a asigura siguranța vehiculelor. De asemenea, centurile de siguranță, sisteme de airbag, de detectarea obstacolelor și așa mai departe. Însă am lăsat deoparte o temă foarte importantă și anume uh, capacitatea sau capabilitatea șoferului. Toate aceste progrese care s-au făcut din punctul de vedere al siguranței se referă doar de siguranța vehiculului și a ocupanților, dar am lăsat deoparte șoferul și toate aceste sisteme sunt utile pentru ca companiile auto să concureze între ele pe piața liberă pentru a oferi clienților mașina cea mai bună din punctul de vedere al siguranței și al calității. Și bineînțeles, dacă eu, de exemplu, trebuie să cumpăr o mașină care are un sistem de siguranță care mă împiedică să conduc în anumite situații, atunci voi alege o altă marcă. De aceea, Parlamentul ar trebui să reglementeze situația pentru a se introduce sistemele de anti-alcool la volan pentru toată lumea, până la o dată, uh, respectiv 2021 sau 2022, cum consideră Comisia că este mai bine. Pentru că dumneavoastră aveți responsabilitatea să aveți grijă de viața tuturor. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc și vă mulțumesc că ați respectat uh, timpul avut la dispoziție și pentru mesajul pe care l-ați transmis. Vă asigur că Comisia și toate instituțiile sunt alături de dumneavoastră. Vă oferim condoleanțele noastre și pot să vă mulțumesc pentru că ați adus acest mesaj aici, pentru că e nevoie de curaj pentru a o face într-o situație atât de tragică ca dumneavoastră. De aceea vă mulțumesc. Și acum am să dau cuvântul Now I'm happy to in... Acum îmi face plăcere să invit reprezentantul Comisiei să ia cuvântul și să reacționeze. Eh, <clears throat> muchas gracias, buenos días, muchas gracias, señora Mulțumesc, doamnă președintă, bună ziua tuturor. Pot să spun că și la comisie, toți funcționarii care lucrează pentru siguranța rutieră sunt uh, foarte conștienți de acest lucru. Vreau să transmit și eu condoleanțele noastre familiilor respective. Rolul alcoolului la volan este unul extrem de important din punctul de vedere al accidentelor. Știm că este un factor esențial, uh, este chiar uh, mai important decât viteza cu care se conduce, distanțe de siguranță și așa mai departe. Este o problemă persistentă și Comisia a avut în vedere uh, această chestiune ca fiind prioritară întotdeauna. În urmă cu câteva luni s-a propus revizuirea cerințelor de siguranță în cadrul regulamentului pentru omologarea uh, autovehiculelor. Am ținut cont de informațiile la, la dispoziția noastră pentru a nu ține cont până la urmă de costuri și eficacitate, pentru că aceste date nu erau concludente. Am, uh, avem uh, testele uh, cu fiolă, cu aer expirat, care se utilizează și pentru aceste sisteme e nevoie de calibrare, de menținere în timp și toate acestea nu pot fi incluse ca obligatorii. Filmul pe care l-am văzut se referă la sisteme non-invazive mult mai complexe care nu uh, au nevoie decât de prezența șoferului la volan. Ținând cont de aceste informații, am căutat și eu și mai multe informații și mi se pare că aceste sisteme sunt disponibile din punct de vedere comercial. Totuși, în uh, planul de acțiune pe care l-a adoptat uh, Comisia pentru perioada 2020-2030 uh, pentru siguranța rutieră, se include la punctul acesta evaluarea măsurilor necesare pentru a preveni accidentele sub influența alcoolului, incluzând aici și sistemele de detectare a capacității șoferului de a conduce. Printre sistemele de omologare pe care le-am propus, se află și detectori uh, uh, de somnolență sau de distragere atenției la volan. Există și alcoolimetre de blocaj care sunt utilizate de anumite state membre pentru acei șoferi care au fost deja sancționați pentru conducerea sub influența alcoolului cu cantități foarte mari de alcool în sânge sau reincidenți. Astfel de programe sunt importante pentru că în felul acesta uh, șoferii respectivi sunt obligați să aibă un uh, uh, alcoolometru convențional instalat în mașina lor. Comisia dorește și un cod armonizat pentru permisele de conducere, pentru aceste autorizații în statele membre și, de asemenea, ca o parte importantă a regulamentului de omologare pe care l-am propus, vom cere ca toate mașinile să fie pregătite pentru a fi conectate direct la acest alcoolimetru. Pe de altă parte, încercăm să promovăm și să Uh, rugăm toate autoritățile competente să instaleze aceste device-uri în uh, cadrul convenției uh, profesionale respective. Deci suntem foarte atenți la tot ce se întâmplă din punct de vedere tehnologic pe piață și cred că ar trebui să reconsiderăm această informație atunci când tehnologia va fi disponibilă. Mulțumesc! everything is available. And... Iată că totul e disponibil. În Suedia, unde uh, legislația, prevede o toleranță zero pentru alcool, companiile producătoare de autovehicule, dar și uh, firmele de taximetrie uh, și uh, firmele de transport au instalat deja aceste dispozitive și a devenit un factor de competitivitate și de concurență. Eh, deci dacă vrei să eh, chemi un taxi pentru copilul tău, poți chema un taxi care eh, în mod specific are instalate aceste dispozitive. Bun, cum să dăm cuvântul și membrilor. Rosa, mai întâi. Mulțumesc. În primul rând vreau să mulțumesc petiționarilor, Jose, mulțumesc frumos și mulțumesc familiilor care au venit aici din toate părțile Spaniei. Noi consideram că această temă era foarte potrivită pentru că are legătură cu drepturile omului, cu valorile europene și de aceea doream ca ei să poată veni astăzi în fața Comisiei de Petiții, pentru că este comisia care se află cel mai aproape de cetățeni și această petiție, era de-a dreptul oportună și necesară și putem să-i oferim un răspuns. Ceea ce ni se cere aici este pur și simplu de bun simț. În urmă cu mulți ani, când eu eram mică, ne urcam în mașină și își punea centura de siguranță cel care vroia. Unii chiar nu își o puneau niciodată. Astăzi nu poți să te urci într-o mașină și să nu-ți pui centura fără ca să auzi bip-bipul mașinii care nu e mulțumită. Deci nu poți să conduci fără centura. Familiile acestea au dat dovadă de o adevărată solidaritate europeană, exemplară, aș spune, și fac asta în amintirea uh, copiilor pierduți, pentru că alte familii europene să nu mai trebuiască să treacă prin asta. Și cer Comisiei ca pe viitor, într-un termen care se consideră uh, potrivit uh, și care să țină cont de dovezile științifice necesare, toate mașinile să aibă un dispozitiv astfel încât uh, dacă șoferul este sub influența alcoolului sau a drogurilor să nu pornească. De asemenea, schimbătorul de viteze ar trebui să incorporeze un uh, senzor care să detecteze alcoolul în uh, transpirația de pe mână sau prin uh, recunoaștere facială. Au o tehnologie dezvoltată de alte companii sau alte companii au promovat o tehnologie care detectează mișcările corporale ale șoferului și care arată că ceva nu e în regulă. Noi am vorbit cu doamna comisar și am adresat chiar întrebări direct eu pentru a întreba ce s-a întâmplat cu toate aceste propuneri. Răspunsul comisiei este unul bun pentru că, într-adevăr, se fac tot felul de lucruri. Însă, dincolo de acest uh, alcoolimetru de blocaj uh, care poate fi uh, manipulat, trebuie să studiem și alte posibilități, pentru că e vorba de multe vieți omenești aici care pot fi salvate. Deci, comisia trebuie să se implice, petiția trebuie să rămână deschise. Pe multe piețe se poate aplica acest sistem. Uh, și uh, sistemul ar trebui să fie obligatoriu, așa cum este centura de siguranță în toate statele membre și să se trimită către toate comisiile respective care sunt competente, industrie, transport, uh, Comisia Parlamentului European și în felul acesta, dacă facem presiuni, cred că vom putea salva multe vieți omenești. pentru a evita astfel de accidente nefericite. În felul acesta vom putea fi cu toții mult mai fericiți. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc foarte mult! Um, Clara, um, poftim mai cuvântul. Por supuesto, presidenta. Clara mi... Mulțumesc, doamna președintă. De adevăr, Clara mă numesc, deci mă bucur să mă numiți așa. Foarte pe scurt, Aș vrea să felicit și să mulțumesc pentru prezența acestor persoane astăzi aici. A fost de dreptul emoționant pentru mine, mi-e chiar greu să vorbesc și dacă mie mi-e greu, cum trebuie să le fie lor. Vreau să vă mulțumesc pentru prezență, pentru că aduceți aici mesajul multor persoane care au avut de suferit de pe urma unor persoane inconștiente și irresponsabile. Deci vreau să vă mulțumesc pentru această generozitate de care ați dat dovadă, ținând cont de situația în care se află și mă alătur celor spuse de uh, Rosa Estara. Doresc ca petiția să fie deschisă în continuare și să facem presiune din partea Comisiei de Petiții uh, pentru că eu cred că tehnologia trebuie să ne ajute să rezolvăm această problemă. Poate că deocamdată tehnologia nu este suficient de bine dezvoltată, dar dacă lucrăm în continuare, dacă facem presiuni, cred că uh, Comisia de Petiții poate face mai mult pentru a menține petiția deschisă și atunci când va fi posibil să se corecteze numeroasele greșeli pe care oamenii le fac prin tehnologie, pentru că e foarte greu să pierzi pe cineva și să treci printr-o astfel de circunstanță. Deci mă alătur cerinței făcute de Roza și vreau să mulțumesc încă o dată pentru prezența aici acestor familii atât de generoase. Mulțumesc, doamna Miranda. Mulțumesc, bună ziua tuturor, în primul rând bună ziua familiilor și vă mulțumesc pentru că ați avut această generozitate după o astfel de tragedie. Este de-a dreptul impresionant tot ce am ascultat astăzi aici. Și pot să vă spun din punctul de vedere al unei uh, persoane care uh, trăiește în Vigo, unde este una dintre fabricile auto cele mai importante din Europa, fabrica Citroen. pot să vă spun că uh, Comisia ar trebui să ceară industriei auto să se alăture acestei propuneri. Uh, acum câteva zile, o fată din Galiția a fost uh, călcată de un șofer și a murit. Șoferul era reincident deci, uh, controlul pe care îl putem face pentru persoanele care sunt reincidente, mi se pare că nu este suficient la ora actuală din punctul de vedere al siguranței rutiere și tocmai de aceea propunerea ni se pare foarte interesantă. Petiția trebuie să rămână deschisă și Comisia Europeană poate organiza un grup de lucru pentru a analiza sistemele tehnologice disponibile în vederea schimbării situației actuale. Mulțumesc încă o dată. Thank you very much and... Mulțumim foarte mult. Și acum, cred că suntem în măsură să rezumăm cazul. Dau cuvântul încă o dată petiționarului pentru un minut uh, maxim. I-ați auzit pe colegi, nu cred că mai trebuie mult adăugat, dar oricum vă invit să luați cuvântul foarte pe scurt, vă rog. Eh, Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Filmul pe care l-am văzut este din 2015. Din 2015 până în 2019, multe companii auto, Honda, Toyota, Volkswagen, Mitsubishi, Hyundai și altele, au deja astfel de sisteme, deci sistemele sunt uh, pe piață, disponibile. Cred că este esențial aici să punem capăt irresponsabilității persoanelor, pentru că nu folosește la nimic să avem uh, zero alcool uh, la volan, pentru că dacă am băut, uh, nu știu niciodată dacă am 2 sau 8% în sânge. Deci trebuie să vedem în ce circunstanțe se poate conduce și dacă ai băut, nu mai poți să știi dacă ești la 0,0 sau la 0,8 și tocmai asta trebuie să identificăm aici. Așa cum spunea și dumneavoastră, centura de siguranță, toată lumea și-o pune acum de când companiile auto au uh, introdus acel semnal sonor care ți atrage atenție. Deci, un semnal sonor a fost de ajuns să salveze multe vieți omenești. Și uh, vreau să uh, mulțumesc de asemenea. Uh, pot să vă spun că în trei săptămâni am strâns 103.000 uh, de semnături și mă bucur că s-a spus aici că petiția să rămână deschisă, să se transmită și ombudsmanului european, uh, comisiilor competente de transporturi, de industrie, la toate comisiile competente care pot face ceva pentru a salva vieți omenești. Mulțumesc! Eu cred că vom face în felul următor. Mai întâi vom păstra deschisă petiția, pentru că uh, este de mare importanță pentru această instituție Eh, cum eh, siguranța rutieră este de maximă importanță pentru noi. Când noi am fost eh, copii, nimeni nu își punea centura de siguranță. Nu existau centuri de siguranță. Și oricum era o, o, o chestiune voluntară, facultativă să porți acea centură. Azi este obligatoriu. Și probabil că și dispozitivul la care faceți referire cândva va deveni obligatoriu încă nu este, dar uh, trebuie să urmărim situația până când va deveni obligatoriu. Vom transmite petiția Comisiei pentru Transporturi, uh, o, o vom transmite pe, cu scopul informării uh, acestei comisii, care evident este preocupată de siguranța rutieră, între alte aspecte de transport. Și așteptăm comisia să revină cu o nouă poziție Cred de altfel că și pentru statele membre ar fi inter- interesant să analizeze cele mai bune exemple uh, deja practicate în uh, anumite uh, state membre. Cred așadar că am putea să transmitem inclusiv o scrisoare Consiliului European cu invitația de a investiga exemple de bune practici în materie uh, în Uniunea Europeană. Sunteți de acord? Uh, Rosa. La propunerea președinte. Într-adevăr, mi se pare foarte bună propunerea președintei, însă vreau să vă întreb dacă am adăugat Comisia TRAN și cea de industrie. Mi se pare bine? Deci, da, desigur. O să transmitem uh, spre informare uh, această petiție și Comisiei ITRE. Poate că astfel vom face mai vizibilă uh, subiectul. Vă mulțumim foarte mult că ați împărtășit uh, cu noi și pățanile dumneavoastră și experiența tristă, dar și uh, uh, informațiile noi. Și să știți că lumina din întuneric uh, uh crește și vă mulțumim foarte mult că ne-ați luminat în această privință. Și acum trecem la următoarea petiție, petiția 459 din 2018, în, uh, depusă de Consiliul Social al uh, orașului Granada privind uh, îmbunătățirea infrastructurii feroviare în Spania de Sud. Petițional este Francisco Cuenza Rodriguez, primar al orașului Granada. Aveți 5 minute maxim. Dacă vorbiți mai puțin, vă felicităm. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días. Gracias por su atención. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumim foarte mult că eh, ne ascultați în această dimineață aici în Parlamentul eh, European. Ehm, eu eh, reprezint aici administrația locală a orașului Granada din sudul Spaniei și vreau să vă atrag atenția asupra situației infrastructurii feroviare din Spania. În ultimii ani, ehm, această infrastructură a suferit foarte mult și Eh, este foarte dificil de înțeles și de acceptat că eh, unde în toată Europa infrastructura este atât de bună, aici eh, la noi implementarea lucrărilor de infrastructură feroviară este atât de lentă. Am așteptat patru ani și noi am fost primii care am avut o infrastructură totală. Am trecut pe la Parlament pentru a cere susținerea comunitară pentru a introduce Granada în coridorul mediteranean. Cu toții știți foarte bine care este situația, orașul nostru, Granada, uh, care are monumentul istoric cel mai vizitat din toată uh, Spania în uh, sudul Europei și, în plus, un oraș științific uh, cu cunoștințe tehnologice care are una dintre universitățile cele mai de prestigiu din Europa. De aceea e greu de înțeles ca un oraș cu un astfel de potențial și cu caracter european să nu aibă conexiune feroviară. Dar aceasta este realitatea. Asta a însemnat uh, pierderi de milioane de euro pentru oraș, pentru mediul de afaceri, pentru turism, pentru cetățeni, pentru competitivitatea uh, Granadei, care a avut de suferit. E clar că toate acestea au dus și la probleme de contaminare, pentru că singura modalitate de transport de a ajunge și a pleca din oraș pentru milioane de persoane, turiști și, bineînțeles, uh, cei de acolo, sunt autobuzul sau autocarele sau mașinile. Bineînțeles, situația s-a îmbunătățit în ultimul timp pentru că avem uh, o uh, conexiune foarte veche uh, temporală cu Madrid și avem un angajament din partea Spaniei și a Ministerului competent pentru ca în luna iunie să avem un plan de conexiune de viteză înaltă feroviară. Planul va fi studiat anul acesta, se va analiza uh, se vor analiza daunele pentru orașul nostru din lipsa acestei infrastructuri și prioritatea pentru a face conexiunea cu axa feroviară principală și coridorul mediteranean este important pentru sudul Europei și reprezintă o oportunitate mare pentru noi pentru că aceasta va permite să utilizeze să conecteze principalele noduri uh, de circulație, dar reprezintă și o soluție durabilă pentru zona Mediteranei. De aceea dorim să se finalizeze acest coridor mediteranean, care trebuie să treacă prin două orașe, două teritorii care acum nu sunt priorități de planificare, sunt cele mai întârziate în acest sens, Almeria și Granada. Deci, această bucată a coridorului feroviar ar trebui să se dezvolte mai mult pentru că este cea mai puțin dezvoltată și uh, cu o planificare a investițiilor foarte slabă. În acest cadru global, Granada nu este doar un punct de referință turistic uh, și patrimonial istoric, ci și din punct de vedere uh, logistic al legăturii cu nordul Africii. Și în ciuda tuturor acestor probleme, în ciuda lipsei de conexiune feroviară, Granada este la ora actuală candidata europeană pentru dezvoltarea internațională pentru fuziune nucleară, pentru a avea energie uh, nucleară curată, ISMIF dones. Toate acestea cu un impact asupra mediului redus, o adevărată provocare științifică care presupune o investiție de aproape 600 de milioane de euro, care e clar că va transforma zona Granadei, Andalusiei și în sudul Europei. Acest proiect este deja recunoscut uh, în strategia EFC, care include strategia pentru principalele infrastructuri europene în următoarea perioadă de timp și Granada va fi sediu sau este candidat cel puțin pentru acest proiect de dezvoltare a energiei nucleare curate. De aceea cerem o susținere aici pentru a promova aceste proiecte și pentru a avea o mai bună comunicare cu restul Europei, bună pentru turism, cercetare și așa mai departe. De patru ani de zile suntem izolați și nu dorim ca această situație să continue, pentru că este o adevărată nedreptate. De aceea zona dintre Mursia și Granada, incluzând aici și Almeria, ar trebui să fie inclusă în programele internaționale. Granada este un adevărat oraș model cu un echilibru foarte complex între un oraș turistic, istoric, pe de altă parte științific, inovator și metropolitan. Un echilibru durabil pe care îl reprezentăm și Uh, reprezentând uh, în mod exemplar orașele uh, de mărime mijlocie. Mulțumesc! Now, can I... Vă mulțumim foarte mult. Aș ruga acum Comisia Europeană să intervină foarte pe scurt, deoarece nu prea mai avem timp. Urmează și o audiere peste câteva minute, deci vă rugăm să vă aduceți contribuția într-un mod foarte eficient, așa cum cred că și puteți să faceți. Da. Secțiunile menționate de petiționare nu se referă doar la Granada, ci la subiectul um, petiției, deci asta ține din rețeaua TNT, de coridoare TNT. E vorba de coridorul mediteranean pot spune că aceste secțiuni sunt uh, candidați prioritari pentru dezvoltarea TNT, deci sunt candidați prioritari absoluți când vorbim de rețeaua spaniolă și în ceea ce privește șansele de a obține cofinanțare de la bugetul uh, de transport european, facilitatea conectarea Europei. De ce? Deoarece sunt uh, proiecte de interes comun necesare pentru încheierea la timp a rețelei TNT în Europa. Acestea fiind spuse, implementarea de proiecte de interes comun depinde, bineînțeles, de mulți factori. Maturitate, respectarea procedurilor naționale, incluziunea unei secțiuni în Planul Național de Investiții și, ceea ce e mai important, disponibilitatea de resurse financiare. Conform regulamentului TNT și mă refer din nou la petiție coridoarele esențiale trebuie încheiate până la sfârșitul anului 2030. Deci e prea devreme să spunem că Spania nu respectă regulamentul TNT. Suntem departe de data de 2030, de aceea Comisia nu poate obliga autoritățile spaniole să își accelereze lucrările, mai ales că unele din lucrările menționate de petiționar nu sunt cofinanțate de la uh, CF. Însă, statele membre ar trebui să, să se asigure că se iau măsurile necesare pentru dezvoltarea coridoarelor esențiale, deci până la termenul limită 2030. În concluzie, secțiunile menționate în petiție sunt foarte importante, după cum am spus. Progresul lucrărilor e monitorizat de coordonatorul uh, de monitorizare care se ocupă de acest coridor mediteranean. Se evaluează starea de conformitate, progresele, se analizează orice alte chestiuni ce necesită o atenție deosebită și asta se face în programul de lucru al coordonatorului. Următorul program va fi publicat în 2020. Coordonatorul va continua să supravegheze îndeaproape situația știind cât de importante sunt aceste secțiuni, Algeciras, Bobadia, Antequera, Granada, jos până la Almeria. Acest punct va fi subliniat uh, ulterior și, la, și în uh, programul publicat de Corotor în 2020. Dacă vă ajută, v-aș putea propune o, o misiune de documentare în numele coordonatorului în această regiune, pentru a ne cunoaște mai bine și pentru a vedea la fața locului uh, ce se întâmplă. Um, mă voi opri aici în ceea ce privește legislația. Nu putem vorbi aici despre o încălcare a regulamentului TNT. E prea devreme să spunem așa ceva, deci suntem departe de termenul limită și Comisia Europeană crede că această rețea va Uh, fi uh, încheiată în conformitate cu termenele impuse, de, impuse mă scuzați, de regulamentul TNT. Vă mulțumim. Clara. Sí, muchas gracias brevemente porque estamos apurados de tiempo. Repede pentru că nu avem mult timp. Mm, nada que decir lo que ha dicho. Trebuie să sprijin spusele de primarul uh, nostru care denunță această izolare de patru ani. Nu e normal ca un coridor, ca un proiect european de coridor european, cu finanțare de la un program european, din cauza unei proaste gestionări a guvernului, din cauza întârzierii lucrărilor și a planificării proaste, deci nu e normal să fie izolată o întreagă provincie, peste 800.000 de locuitori din Granada și această izolare să dureze peste 4 ani. De aceea s-a făcut această petiție în uh, fața Parlamentului European. Comisia Europeană spunea că Spania poate uh, respecta totul până în 2030, însă această parte a coridorului era prevăzută pentru a fi încheiată în 2020. Însă, din decizia guvernului spaniol, care nu a îndeplinit termenele, a amânat uh, finanțarea. Și de aceea acum apare noul termen de 2030 în clipa de față, trebuie să vă spun că o parte din finanțare nu este europeană. Și știți de ce s-a scos din finanțarea europeană o parte a coridorului? Pentru că ceea ce se face acolo nu respectă uh, legislația și normele coridorului european. Deci ce fac ei acolo este să, să Uh, repare puțin uh, calea ferată din secolul XIX. Asta s-a făcut. Partidul Popular, guvernul de acolo, asta a făcut. Deci au scos acea, acel segment de coridor pentru a-l finanța cu fonduri naționale. Deci e o, e o practică, o neregulă care nu mai poate fi soluționată acum. Însă, doamnă președinte, eu cer ca Uniunea Europeană să uh, interzică această izolare. Trebuie să existe o alternativă. Uh, lucrările sunt paralizate de patru ani, deci nu e posibil ca această populație să fie complet uh, izolată, deci să nu mai există acces pe cale ferată, deci trebuie niște opțiuni. Și pe viitor trebuie să împiedicăm ca ceea ce uh, s-a întâmplat în Granada să nu se mai întâmple în niciun alt municipiu sau regiune europeană. Și, doamnă președinte, reprezentantul Comisiei a venit cu o idee foarte bună. Ar fi bine ca uh, această vizită de documentare să aibă loc, să meargă acolo coordonatorul pentru coridorul mediteranean, să vadă ce se întâmplă. Știu că suntem la sfârșit de mandat, știu ce uh, implică acest lucru, însă ar fi foarte interesant ca cel care se ocupă de acest uh, coridor să meargă să vadă că ceea ce se construiește acum acolo nu va fi folositor pentru coridorul european deci oferta comisiei mi se pare binevenită pentru a putea soluționa acest uh, problemă. Vă mulțumesc. Da, suntem gata de a lua, pentru a lua o decizie. Lăsăm petiția deschisă, bineînțeles, și transmitem din nou o scrisoare coordonatorului pentru coridorul mediteranean și vom cere persoanei care, nu știu despre cine este vorba, de un domn sau o doamnă, deci să monitorizeze în continuare situația, însă să nu o facă de la distanță doar, ci să se implice la fața locului și vom transmite o scrisoare și autorităților spaniole, Ministerului de Dezvoltare, pentru a încerca să obținem lămuriri suplimentare. Eu cred că petiționarul se poate declara mulțumit de ce vom face, deci asta e tot. Acum încheiem. Vă mulțumesc. Nu prea mai avem timp. Avem o audiere care va începe chiar acum. O singură propoziție vă permit, stimate domn. Mulțumesc foarte mult! Aștept delegația Comisiei Europene la Granada și singurul segment care nu are prevăzut o finanțare e cel care unește estul Spaniei cu Granada, deci din Mursia către Granada nu-i prevăzut nimic. Deci ar fi bine să vină comisia să evalueze, să vadă, așa cum spunea și Clara. Deci, bineînțeles uh, că nouă termen este 2030. Vă mulțumesc, doamna, doamnă președinte. Vă mulțumesc și drum înapoi la Granada. Voi merge în iunie la Granada. Aștept cu nerăbdare uh, vizita mea acolo. And all the best. Vă mulțumesc, numai bine. And Palchaki is going to... Acum continuăm cu audierea. Domnul Palchaki Palceache va conduce lucrările, eu trebuie să plec la o altă reuniune, însă ne vom vedea din nou în această după-amiază.